va fi votată această propunere. Conform articolului 47 din regulament, în această săptămână, împreună cu președintele Consiliului, voi semna noi acte legislative care au fost adoptate conform procedurii normale și titlurile acestor acte legislative vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe. Domnule Dias Demera, ați dorit să luați cuvântul.